garantării procesului de extindere ca să meargă mai departe. Ne aflăm într-un moment critic și ce vom face acum va determina viitorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamna raportor, pentru munca dumneavoastră. Extinderea a fost un proces important pentru noi toți, pentru că altfel n-aș fi la președinție acum dacă n-ar fi existat acest uh, proces de extindere și varul de extindere din 2004 marele val de extindere și cred că cu toții uh, ne dorim să primim noi state membre în curând. Declarația comisarului m-a impresionat uh, în legătură cu premiul Nobel pentru pace și cred că pacea și reconcilierea sunt uh, elemente cheie în istoria Uniunii Europene. Încheiem aici dezbaterea, dragi colegi. Votul va avea loc mâine la orele 12. A következő napi rendi pont a bizottság alelnök... Următorul punct pe ordinea de zi este o declarație din partea vicepreședintei Comisiei în legătură cu situația din Gaza. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că după dezbatere nu vom avea sesiunea Catch the Eye. A bizottságot illeti a szó. Dau cuvântul comisiei. Yes, uh, Uh, excuse me, but uh, in my paper... Vă rog să mă scuzați, uh, dar în documentele mele era menționată comisia, dar vă dau dumneavoastră cuvântul din partea Consiliului. Mulțumesc. Stimați deputați, am ajuns în a opta zi a conflictului Uh, dintre um, Israel și uh, Gaza. Cred că ați urmărit acest conflict la fel de îndeaproape ca și mine și cu aceeași speranță că se va ajunge la o încetare a focului. Din păcate, speranțele noastre s-au dovedit a fi premature. Deși înțeleg că au existat negocieri intense pentru un, o posibilă încetare a focului care să înceapă uh, la miezul nopții, aseară, punerea în aplicare a unui armistițiu a fost amânată. Negocierile continuă astăzi și este vital ca ele să ajungă la o concluzie. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit aseară pentru a discuta evoluția situației și va continua discuțiile și astăzi la New York dacă va fi necesar. De-a lungul întregii zile am primit rapoarte privind un atac terorist asupra unui autobuz în Tel Aviv. Un astfel de act trebuie condamnat în termenii cei mai clari. Doresc uh, o recuperare cât mai rapidă celor care au fost răniți în acest uh, atac, iar Uniunea Europeană își reafirmă condamnarea fără echivoc a tuturor formelor de terorism, independent de originile acestora, de cauzele și de motivele acestora. De asemenea, își reafirmă angajamentul în favoarea combaterii terorismului. Situația pe teren este foarte volatilă, continuă atacurile și în Israel și în Gaza. Ne reiterăm apelul pentru o escaladare și o stopare cât mai rapidă a ostilităților. Credem că o încetare a focului poate fi o piatră de temelie pentru o soluție durabilă. Pentru a obține acest rezultat, um, înaltul reprezentant continuă să fie în contact cu actorii cheie din regiune în ultimele zile, doamna înalt reprezentant uh, a discutat cu uh, reprezentanții Egiptului, Statelor Unite, Israelului, autorității palestiniene, Națiunilor Unite și Ligii Arabe. A co-prezidat întâlnirea ministerială de la Cairo împreună cu uh, Liga Arabă unde a putut uh, discuta cu președintele egiptean Morsi și cu uh, secretarul uh, Ligii Arabe. A fost în contact permanent cu aceștia și continuă să fie în contact permanent cu aceștia luni, pe 19 noiembrie, Consiliul pe Afaceri Externe a mm, elaborat niște concluzii privind conflictul din Gaza și um, încetarea focului. Uniunea Europeană cere o încetare a focului și o rezolvare imediată, având în vedere violențele continue care au avut loc în ultimele zile și pierderile de vieți omenești în rândurile civililor. Uniunea Europeană um, condamnă atacurile cu rachete în Israel și în uh, atacuri pe care mișcarea Hamas trebuie să le stopeze cât mai rapid. Ambele părți trebuie să respecte legislația umanitară internațională și să nu uite că trebuie să asigure în orice moment protecția civililor. Poziția Uniunii Europene prezentată în acest text cu privire la blocada din regiune este deosebit de clară și demonstrează o unitate a obiectivelor în această criză. Situația din Gaza a adus Egiptul în centrul eforturilor internaționale de mm, căutarea unei soluții a acestei crize. Uniunea Europeană și-a manifestat sprijinul față de Egipt și față de alți actori uh, în acest proces de încetare a focului. De asemenea, și reprezentantul Națiunilor Unite sprijină această misiune a președintelui egiptean. Uniunea Europeană va face tot ce este posibil pentru a încuraja toate părțile implicate în implementarea unei încetări a focului. Încetarea focului este vitală pentru ambele părți și mai ales pentru populația civilă care a fost deja afectată foarte grav în ultimele zile și a îndurat uh, traume atât fizice cât și psihice. Pierderea vieților omenești în rândurile civililor de ambele părți uh, este un, întotdeauna un eveniment tragic. Situația umanitară era deja precară în Gaza și acum, în mod inevitabil, s-a înrăutățit. Sprijinul umanitar însă este disponibil în continuare. Bunurile uh, de vitale uh, pot fi furnizate prin intermediul punctelor de trecere a frontierei care continuă să fie deschise. Pentru moment nu există o penurie de alimente. Accesul la energie electrică nu a fost afectat uh, în Gaza, însă ceea ce lipsește este apa. Uniunea Europeană va continua să joace un rol deosebit de important în plan umanitar și deja uh, Uh, dedică o parte importantă din programul său de sprijin pentru Palestina uh, către uh, fâșia Gaza. Majoritatea populației din Gaza sunt refugiați palestinieni și uh, se bucură de acest sprijin ca și uh, familiile palestiniene cele mai vulnerabile. Uniunea Europeană furnizează asistență pentru menținerea serviciilor sociale vitale, inclusiv în uh, fâșia Gaza. și de asemenea este prezentă și în punctul cheie de trecere între Gaza și uh, uh, Israel, Kial Shalom. Uniunea Europeană este gata să reactiveze misiunea EUBAM Rafa în momentul în care condițiile politice și de securitate vor permite acest lucru pentru a uh, asigura uh, rolul acestei misiuni UBAM-RAFA, așa cum a fost el stabilit uh, în, uh, prin acordul din 2005. Uniunea Europeană continuă să ceară o oprire completă a contrabandei cu armament în Gaza. În același timp, Uniunea Europeană cere o deschidere a punctelor de trecere a frontierei uh, în scopuri umanitare. Această deschidere să fie necondiționată și uh, durabilă. Poziția fâșiei Gaza continuă să fie de nesuportat în condițiile în care este mm, separată din punct de vedere politic de restul teritoriului. Uniunea Europeană își aduce sprijinul la mm, reconstrucția economică uh, a fâșiei Gaza în colaborare cu autoritatea palestiniană și cu guvernul israelian în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al, Națiunilor Unite 1816. Stimați deputați, uh, violența crește în uh, fâșia Gaza și în Israel în urma um, Um, evenimentelor recente și de asemenea situația din zonă arată cât de um, fragilă, cât de fragil este contextul. O rezolvare a acestui conflict ar contribui la stabilizarea întregii uh, regiuni uh, și Uniunea Europeană are tot interesul ca aspirațiile uh, palestinienilor să fie îndeplinite, aspirațiile de a avea un stat și aspirațiile israeliene de securitate mm, și de protecție împotriva mm, amenințărilor regionale. este necesar să se ajungă la o soluție durabilă uh, pentru fâșia Gaza și acest lucru este mai urgent ca niciodată. Este nevoie de o soluție pe termen lung care să nu conducă la o nouă rundă de violențe. În acest scop și de îndată ce va fi posibil, Uniunea Europeană își va intensifica contactele cu partenerii săi uh, din cadrul quartetului și cu alți actori cheie pentru a explora toate posibilitățile de creare a unei noi dinamici în procesul de pace. Stimați deputați, tocmai am primit o informație conform căreia Egiptul confirmă un acord pentru încetarea focului. Vom uh, aștepta confirmarea acestei informații, însă vroiam să vă comunic cât mai rapid. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații detaliate și acum în numele grupurilor politice, în primul rând din partea PP, domnul Sala Franca, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, domnule comisar, domnilor și domnilor. Iată, încă o dată ne confruntăm cu imagini de oroare în Orientul Mijlociu. Peste 35 de copii din 140 de victime în fâșia Gaza. Șase persoane care au fost executate ca presupuși colaboratori ai Israelului, mai mulți cetățeni israelieni, decedați în urma a sutelor de rachete lansate și fabricate în mod artizanal, 45.000 de rezerviști care au fost mobilizați și o încetare a focului care se pare că se confirmă, după cum mi-a spus și colegul Combendit, după o activitate diplomatică frenetică, medierea președintelui egiptean, apeluri din partea SUA, președintele și secretara de stat a Statelor Unite, președintele Ban Ki-moon, prezenți acolo, mobilizarea ministrilor din partea Ligii Arabe, un plan foarte puternic, de asemenea la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. E clar, domnule președinte, că nu mai are rost să vorbim, pentru că situația este atât de gravă încât, dincolo de importanța și de frustrarea pe care o simțim și cuvintele de condamnare care au fost lansate de Consiliul de Ministri, cred că ar trebui să consolidăm această încetare a focului garantată de Națiunile Unite, care să protejeze populația civilă și care să-i susțină pe moderați. Pentru că alternativa o cunoaștem cu toții, încă din anul 2008, 1400 de victime. Și știm foarte bine că circumstanțele nu sunt deloc favorabile. În urma fragmentării și divizării cauzei palestiniene, alegerile din luna ianuarie și, bineînțeles, escaladarea uh, activităților nucleare în uh, Iran. Iată de ce, doamna președinte, în exercițiu Uniunea Europeană trebuie să susțină această încetare a focului pentru a evita lucruri și mai grave. Dar să nu ne înșelăm, domnule președinte, nu vom ajunge la stabilitate în zonă, nu vom avea stabilitate în regiune dacă nu rezolvăm problemele profunde, cauzele profunde și nedreptățile care alimentează ura și violența în acea regiune din Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele grupului socialist, doamna de Kaiser. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, anunțul pe care tocmai l-ați făcut, doamna președintă în exercițiu, această încetare a focului, pe care, bineînțeles, va trebui să o consolidăm. Au fost uh, deja prea multe victime civile, prea mulți uh, copii morți uh, în această regiune și această veste este îmbucurătoare. Însă, pe lângă această idee a încetării focului, ar trebui să susținem și abordarea legitimă a președintelui Abbas la adunarea generală a ONU. Pentru că dacă operațiunea pilon de apărare a, se semăna cu coșparul operațiunii din 2008, aveam uh, aceeași uh, escaladare a violenței care se vedea de partea israelienilor prin uh, asasinate extrajudiciare și partea fâșiei Gaze prin lansarea de rachete și atentate la Tel Aviv. E un lucru care trebuie schimbat. De fapt, două lucruri s-au schimbat între timp. Pe de o parte, primăvara arabă, care a schimbat aceste lucruri și fâșia Gaza nu mai este atât de izolată, și operațiunea pilon de apărare, care a făcut presiune asupra lui Mahmoud Abbas pentru a renunța la uh, încercarea pe care a făcut-o la ONU. Bineînțeles că mediatorii ar trebui să intervină și cred că ne revine nouă Europei să ne asumăm responsabilitatea susținându-l pe președintele Abbas. Într-adevăr, ne îngrijorează securitatea Israelului, dar aceasta este la fel de importantă ca responsabilitatea noastră de a oferi palestinienilor un stat în funcție de granițele din 67. E vorba de obligații morale și istorice și sunt susținute de dreptul internațional. Amintesc că Sudanul de Sud a intrat în ONU la trei zile după independența sa, când frontierele încă nu erau definite și erau încă în război. Așa că e anormal ca de la data independenței până acum, Palestina să rămână în continuare pe culoarele de la ONU. Va trebui să ținem cont de toți uh, extremiștii, de toți cei care fac ca Europa să slăbească, cei care nu cred într-o soluție prin violență. Este responsabilitatea noastră, nu a Statelor Unite. E vorba de istoria noastră și nu putem permite poporului palestinian să plătească acest preț. Iată de ce mă bucur că Egiptul, cu care am negociat acorduri foarte ambițioase, ne-a ajutat acum. Transmit condoleanțele mele familiilor, victimelor de ambele părți și cred că n-ar fi trebuit să plătească cu viețile lor istoria noastră și responsabilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele grupului ALDE, doamna Animi Niț. Domnule președinte, doamna ministră, domnule comisar, în urmă cu mai mult de 10 ani, Navil Eric Hatton era negociatorul uh, șef la Bruxelles și, din, din păcate, violența nu s-a oprit deloc în acești uh, ultimi 10 ani și ultimele evenimente sunt uh, deosebit de sângeroase. În principiu, nu mai putem ști cine a început toată povestea. Întotdeauna, dacă mergem în trecut, vina se dă pe cealaltă tabără și am intrat în acest cerc uh, vicios a acțiunilor și reacțiunilor la aceste acțiuni. Eu sper din inimă că se va ajunge la încetarea focului. Eforturile Egiptului și a celorlalți uh, mediatori ar trebui să ducă la, un, uh, la o încetare de foc durabilă. Sunt de acord cu antevorbitorii în sensul că trebuie să îndepărtăm cauzele acestei violențe. Acest lucru este posibil doar dacă Israelul poate trăi în continuare în pace și dacă există și un stat uh, pentru un stat Palestina. Cred Sper că toate modificările care s-au manifestat în uh, regiune în ultima perioadă și că evenimentele din, ultime, din ultimele zile demonstrează tuturor că status quo-ul nu mai poate fi păstrat. Această situație actuală nu este una durabilă și trebuie să ne asigurăm că se va ajunge la o soluție pașnică pentru, atât pentru viitorul uh, Israelilor cât și pentru viitorul uh, palestinienilor. Vă mulțumesc! În numele grupului Verzilor are cuvântul domnul Combendit. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este timpul să spunem niște adevăruri clare. Și adevărul clar este că nu prin bombardamente împotriva Israelului sau prin uh, atacuri la Tel Aviv vom reuși să avem un stat palestinian. Și nu continuând colonizarea sau uh, continuând să nu dăm perspective palestinienilor, vom ajunge la o situație de securitate în zonă. Cred că Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitățile și responsabilitatea Parlamentului este să susțină strategii care pot conduce la încheierea păcii. Strategiile sunt clare și este nevoie de un da afirmativ fără nicio nuanță legată de uh, realitatea statului Israel și fără să uh, apărăm uh, Israelul. Și trebuie un da, uh, fără nicio nuanță, în favoarea statului palestinian, un stat uh, din care să nu mai existe colonii. Dacă nu vom reuși să susținem această strategie, vom sprijini, de fapt, îi vom sprijini pe cei care refuză pacea și de aceea în rezoluția Parlamentului European pe care o vom vota foarte, pe care o vom vota mâine, uh, trebuie să spunem clar că sprijinim strategia președintelui Abbas de a merge în fața ONU și de a cere recunoașterea statutului de membru observator al statului palestinian. Dacă nu facem asta, dacă nu cerem ridicarea blocadei din fâșia Gaza sub control internațional, ei bine, nu vom reuși să aducem pacea în această regiune. Nu putem să um, închidem uh, în aceste frontiere un milion și jumătate de palestinieni și să ne așteptăm ca ei să rămână rațional. Da, este oribil să vezi ce face jihadul islamic, este oribil uh, să vezi că trimit uh, rachete împotriva Israelului, dar să nu uităm că aceste persoane, aceste ființe omenești care trăiesc în Gaza au și ele nevoie de perspective de viitor. De aceea spunem da securității Israelului, da identității Israelului, da Palestinei. Haideți să oprim blocada și să-l îl sprijinim pe uh, președintele Abbas în fața ONU. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, următorul um, vorbitor. Da, tocmai mi s-a spus că este un cartonaș albastru, cred. Doriți să răspundeți, domnule Convendit? Da? Vă rog. Thank you. Mr. cohn Vă mulțumesc, domnule cohn Considerați că efortul de a deschide fâșia Gaza pentru activități economice și umanitare este posibil uh, împiedicând în același timp introducerea de armament în fâșia Gaza, mai ales din Iran? Vă mulțumesc. Uh mon, cher collègue je vous dirai drag coleg v-aș întreba dacă credeți că blocada din Gaza a putut să împiedice intrarea rachetelor în Gaza? Nu, <laughs> au intrat peste o mie în timpul acestei blocade și atunci Poate că ar fi o dovadă de inteligență din partea dumneavoastră să înțelegeți că astăzi uh, ridicarea blocadei sub un control internațional uh, înseamnă intrarea alimentelor, intrarea posibilităților de reconstrucție a Gazei, în același timp controlându-se restul dacă nu va exista un control internațional, un control uh, masiv, dar care să fie însoțit de intrări de alimente și de materiale de construcții, întotdeauna vor exista căi subterane pentru accesul rachetelor și misilelor. Și vom continua să avem situația de astăzi cu un popor din ce în ce mai disperat. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor în numele grupului ECR este domnul Tenoc. Vă mulțumesc. Uh, nu este domnul uh, Masip, nu el a intervenit. Motivul Uh, pentru care aceste evenimente sunt o tragedie care ar fi putut să fie evitată se leagă de folosirea rachetelor de rază lungă împotriva Israelului. Au fost uh, ținte uh, nevinovate între civili și a fost afectată infrastructura și fiecare stat are dreptul să se autoapere conform articolul 51 din Carta ONU. Deci Israelul are dreptul să uh, folosească să uh, atace obiectivele militare din uh, fâșia Gaza. Hamas a, a, a avut ca obiective zone cu populație civilă din, uh, din Israel. Grupul ECR sprijină, desigur, soluția unor două state pe baza unui stat viabil palestinian care să cuprindă atât Gaza cât și Cisjordania, însă nu poate exista perspectiva unui asemenea stat care să aibă activități teroriste îndreptate împotriva Israelului. Desigur, ne dorim reluarea negocierilor între, cele, între Israel și, Pale, și Palestina. Însă eu nu sunt convins de propunerea domnului Abbas ca Palestina să obțină statutul de stat observator, pentru că acest lucru ar submina negocierile. Nu cred uh, că există garanții politice sau mecanisme internaționale care să împiedice contrabanda de armament care să ajungă în fâșia Gaza, mai ales venind din Iran. Și condamn în cele din urmă atentatul uh, din uh, Tel Aviv. Acest lucru cred că îngreunează uh, încheierea ostilităților. Sper că anunțul venit din partea reprezentată ai Consiliului este unul adevărat. Vă mulțumesc, domnule Tenox, domnule președinte. Doriți să răspundeți la o întrebare? Da, domnul Murphy, vă puteți spune întrebarea. Dar întotdeauna domnul Murphy de cealaltă parte a sălii dorește să intervină. Domnule Tanok, chiar considerați că acest atac împotriva populației din Gaza are vreo legătură cu protejarea populației uh, Israelului? Nu considerați că există o legătură între aceste atacuri și alegerile din uh, ianuarie? Nu Credeți că mm, această escaladare s-a întâmplat după ce un copil de 12 ani care juca fotbal în, gaz, în fâșia Gaza a fost ucis? Și cum putem justifica aceste atacuri chirurgicale mm, dar când ele ucid atât de mulți civili? Cum mai pot fi eh, considerate a fi atacuri chirurgicale precise? Da, diferența cheie este că Israelul nu Uh, țintește în mod uh, lipsit de discriminare uh, societatea civilii, așa cum face Hamasul când atacă Ierusalimul și Tel Avivul. Este tragic, desigur, când un copil sau orice, o femeie sau un civil este ucis în urma acestor bombardamente, dar obiectivul atacurilor din Israel nu este de a ucide civilii, ci de a distruge infrastructura militară de care dispune Hamas. Deci nu civilii sunt atași, ci infrastructura militară din fâșia Gaza. Dar după cum a spus domnul Tenok, uh, el dorește întotdeauna să răspunde la întrebări. Acum are cuvântul domnul Weigel. Domnule Tenok, am uh, admirat întotdeauna cât de bine cunoașteți uh, lucrurile despre care discutați. Însă acum ați uh, menționat câteva evenimente ca și cum ar fi vorba de niște exerciții de tragere în Orientul apropiat. Și aș dori să vă întreb dacă nu cumva considerați că evenimentele actuale nu ar trebui să ne aducă aminte că trebuie să găsim o soluție justă la problemele din Orientul apropiat și să începem negocieri serioase pe baza principiului celor două state da, cred că am spus foarte clar acest lucru în intervenția mea. Sprijin soluția unor două state, Israelului trăind alături de statul palestinian în pace și în siguranță, sprijin această idee. Ce avem nevoie în acest moment de încetarea atacurilor teroriste îndreptate împotriva Israelului astfel încât uh, Israelul să aibă siguranța necesară pentru a reveni la masa negocierilor. În acest moment, în momentul în care teritoriul lor este atacat cu rachete, nu cred că au încredere în această idee a soluției cu două state. Vă mulțumesc. În numele grupului Europei Democrației și Libertății are cuvântul domnul Belder de situatie în Gaza feitelijker, even... Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu situația din fâșia uh, Gaza, cred că ar trebui să discutăm această, această situație în contextul situației și din Israel, pentru că există o ploaie de rachete uh, trase din fâșia Gaza înspre Israel lucru care a dus la uh, ultimele evenimente sângeroase. Fiecare trebuie să își apere propria viață, trebuie să își apere bunurile. Este un uh, lucru uh, absolut legal. Une, uneori se acționează în mod disproporționat și tocmai de aceea s-a ajuns la această escaladare. Și nu trebuie să uităm că există două elemente în această rezoluție. Uh, în aceste vremuri uh, întunecate, eu îmi doresc o uh, libertate pentru Ierusalim. Este uh, necesar ca și instituțiile europene să ia poziție vis-a-vis -vis de acest conflict. Trebuie să ne angajăm cu toate, puteri, cu toată puterea pentru a apăra Israelul. Egiptul, Turcia și alte state ar trebui să sprijină toate aceste uh, eforturi. Vă mulțumesc. Acum pentru stânga europeană, domnul Hirac are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinta Consiliului. În aceste momente atât de dramatice și de dureroase, ar trebui ca politica să înlocuiască violența și politica forței. Parlamentul trebuie să voteze o rezoluție clară și puternică pentru a susține încetarea focului, dacă ea există, pentru o pace durabilă și pentru a susține ideea celor două state dar n-ar trebui să justificăm această escaladare a violenței care implică ambele părți. Există pe de o parte un colonizator și o parte colonizată. Există un popor în Gaza care se opune blocadei și un popor care controlează situația prin uh, atitudinea Hamasului s-a slăbit uh, Uh, puterea autorității palestiniene care angajează un uh, dialog cu comunitatea internațională. Iată de ce comunitatea internațională a omilit chiar această autoritate palestiniană în fața liderilor israelieni. Nici o inițiativă politică n-a fost luată pentru a respecta dreptul internațional. Iată ceea ce a alimentat aceste grupuri radicale și integriste care uh, justifică această politică de neacceptat a blocadei și a războiului. Adevărul este că, așa cum se întâmpla și în urmă cu patru ani, liderii israelieni utilizează teama și declanșează războiul acolo pentru a obține un vot politic. Și adevărul este că această operațiune războinică dorește să împiedice Palestina să uh, intre în Națiunile Unite. Trebuie să fim foarte clari și să respectăm dreptul internațional. Putem să o facem utilizând articolul 2 al acordului de asociere. Putem să o facem susținând în mod clar cererea lui Mahmoud Abbas pentru ca Palestina să fie recunoscută ca membru cu statut de observator Doamna uh, Michelle Vaser, uh, învățătoare israeliană care locuiește la 3 kilometri de Gaza, într-o scrisoare pe care a trimis-o primului ministru israelian și care a fost publicată în ziarul Haaretz, citez din această scrisoare. Dacă într-adevăr vă pasă de noi, atunci uh, nu ne mai apărați prin rachete. În loc de operațiunea militară Pilonul Apărării, lansați-vă într-o operațiune a speranței pentru viitor. Iată, cred că nu putem spune mai bine decât atât. Mulțumesc. Domnul Belder a cerut un cartonaș albastru. Sunteți dispus să răspundeți? You have the floor. Vă dau cuvântul, domnule Belder. Da, mulțumesc, dragule coleg. Așa cum uh, a spus și colegul dumneavoastră irlandez, dumneavoastră ați făcut aceleași insinuări aici, ați făcut o legătură între această violență și alegerile din Israel. Am o întrebare foarte simplă pentru dumneavoastră. Pe ce, uh, cu ce vă susțineți aceste insinuări care sunt foarte grave și care uh, nu pot fi justificate? pentru că toți cei care au urmărit situația din ultimele luni au observat uh, că a existat o escaladare a violenței din partea grupului Hamas um, în ceea ce privește grupurile de la Sinai și din Gaza. Toate aceste lucruri au fost deja dovedite. Ceea ce spuneți dumneavoastră este fals pentru că Hamas de patru ani a avut un rol uh, moderator și a aplicat încetarea focului. Grupurile radicale și jihadul uh, islamist sunt cele care au provocat, câteodată și-au lansat rachete, așa cum s-a întâmplat și acum. Iar faptul că a fost uh, asasinat comandantul militar care a permis schimbul de prizonieri și care negocia practic încetarea focului, a declanșat această criză. Repet, uh, la fel ca acum patru ani, aceasta s-a întâmplat uh, înaintea alegerilor din Israel. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Dodds. Um... Doamna Dodds, mulțumesc, domnule președinte. Uh, salut posibilitatea unei încetări a focului astăzi și așa cum ni s-a comunicat în această după-amiază și sper că această încetare a focului va contribui la o stabilitate și o reducere, a, o, o stopare a situației de violență. Este o mm, combinație periculoasă de atacuri care urmează unul după celălalt și trebuie să înțelegem dorința Israelului de a-și apăra cetățenii de uh, Uh, atacurile cu uh, misile. Cred că am pierdut cumva problema uh, esențială din vedere și am lăsat această situație să evolueze uh, după luni întregi de uh, atacuri cu rachete, am ales să acționăm numai în momentul în care ea a devenit excesiv de gravă. Trebuie, de fapt, să acționăm prin instituțiile pe care le avem la dispoziție și trebuie să începem uh, să mm, clădim o încredere care să poată să conducă la o soluție pe termen lung și la o încetare a focului și nu numai la un simplu statut de membru observator la Națiunile Unite. Mulțumesc! Doriți să răspundeți la un cartonaș albastru, doamnă Doț? Bun. Vă rog. Vorbim despre securitatea Israelului și de apărarea cetățenilor săi, oare acestea se pot asigura prin amânarea recunoașterii statului uh, palestinian de către ONU? Dacă lucrurile continuă așa cum sunt, securitatea statului Israel este cea care se află sub semnul întrebării. Îi mulțumesc colegei pentru această întrebare și trebuie să vă spun că am uh, experiență în ceea ce privește aceste procese de pace din propria mea circumscripție și trebuie să vă spun că pentru a construi uh, o pace de durată trebuie să clădim încrederea și nu cred că vom clădi această încredere urmând alte obiective decât obiectivul de a construi un climat de încredere între cele două părți implicate în acest proces. Trebuie să vedem uh, de ce are nevoie Israelul uh, să fie repus pe masa negocierilor și de asemenea trebuie să ne uităm și la problema palestiniană. Deci este o problemă de mm, echilibrare a încrederii și trebuie să fim uh, echilibrați, trebuie să îi punem pe picior de egalitate în această acțiune. Mulțumesc și acum în închiderea dezbaterii, în numele președinției Consiliului, o invit uh, pe doamna Cuzacu să um, tragă concluziile. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Pot să vă confirm în acest moment faptul că s-a ajuns la o încetare a focului. Anunțul a fost făcut de uh, guvernul uh, egiptean împreună cu secretarul de stat doamna Clinton în cadrul unei conferințe de presă care a fost organizată în urmă cu câteva minute. Încetarea focului va începe la ora 19 GMT. Stimați eurodeputați, prin uh, organizarea acestei dezbateri despre evoluțiile din fâșia Gaza, cred că Parlamentul European a dovedit din nou că este interesat de situația populației civile din regiunea respectivă și că sprijină în continuare o pace durabilă în Orientul uh, apropiat. 130 de persoane au murit în uh, fâșia Gaza și 5 civili au murit în Israel în, Israel în noaptea trecută și mai mulți răniți au, uh, au fost, mai multe persoane au fost rănite în Israel astăzi, noi cerem tuturor părților interesate să depună toate eforturile pentru a consolida această încetare a focului și să găsească o soluție durabilă care să răspundă izolării fâșiei Gaza. Printre victimele acestui conflict se regăsesc și jurnaliști și fac din nou un apel Uh, pentru Israelului de a asigura protejarea civililor în toate circunstanțele. Nu sunt de acord de asemenea cu executarea sumară a, a câtorva israelieni în fâșia Gaza în ultimele zile de către niște grupuri armate. Asemenea, evenimente reprezintă o încălcare grosolană a drepturilor omului o reconciliere interpalestiniană rămâne în continuare un element cheie pentru orice soluție durabilă. Și este important să nu uităm că situația din fâșia Gaza a dus de asemenea la o sporire a tensiunilor și în Cisjordania. Și aici au fost confirmate două decese. După ce uh, forțele de securitate israeliene au folosit uh, muniție pentru a uh, dispersa proteste pe data de 18 și 19 noiembrie. Uniunea Europeană a cerut întotdeauna să existe o reconciliere între palestinieni sub autoritatea președintelui Abbas și a salutat eforturile Egiptului pentru a se ajunge la, la această situație după ce a fost semnat acordul de reconciliere în mai 2011. O soluție care să țină cont de existența în paralel a două state este singura opțiune viabilă atât pentru Israel cât și pentru poporul palestinian escaladarea și viol- violențele la care am fost martori în ultimele zile reprezintă o distracție tragică de la realitatea concretă la fața locului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dragi colegi, În uh, trecut, în sfera de influență